Belarus, rezultatul unei rezoluții care a fost adoptate în iunie anul acesta. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă Malmström, pentru mesajul dumneavoastră foarte clar. Dezbaterea la acest punct se încheie. Votul va avea loc imediat după ce vom termina celelalte două dezbateri pe care le avem pe ordinea de zi. Prima în legătură cu Sudanul, situația din Cordofanul de Sud, și Nilul Albastru. Dau cuvântul domnului Teanac, care va deschide dezbaterea. În ciuda independenței Sudanului de Sud, rămân unele dispute nesoluționate între nord și sud pe trei zone, uh, regiunea Abiei, regiunea Nilului Albastru și regiunea Cotofan. Nu e de mirare că sunt zone cu uh, surse de apă importante și de petrol și triburile care locuiesc în aceste zone au diverse loialități către Juba și către Cartum respectiv. Uh, de aceea s-au făcut uh, pregătiri pentru ca în Cordofanul de Sud și în în Nilul Albastru, în districtul Nilul Albastru, să se facă referendumuri ca să se stabilească cu cine vor rămâne aceste uh, zone. Totuși, guvernul de la Khartoum a, suspendat aceste referendumuri și a cauzat uh, ciocniri, apoi armata din nord a invadat zonele respective și 6.000 de oameni sunt uh, acum dislocați de la casele lor. Situația din aceste zone este alarmantă și, de asemenea, este alarmant faptul că grupul etnic Nuba, care ține cu Sudanul de Sud, este, a devenit o țintă a armatei Nordului. Uh, Curtea Penală, Tribunalul Penal Internațional l-a uh, inculpat pe președintele Bashir pentru crime de război și uh, regimul său ar trebui să declare încetarea focului pentru a preveni orice nouă vărsare de sânge și să uh, respecte toate prevederile tratatului din 2005. Uh, Uniunea Europeană are un rol conducător în această criză. Uh, un altul reprezentant a condamnat uh, spirala violenței și aceste dispute teritoriale și conflicte tribale care nu se mai rezolvă, riscă să submineze toată munca comunității internaționale și riscă să ducă la o reîntoarcere la război între nord și sud. Mulțumesc, domnule Tanoc. Domnul Tavares. Muito obrigado. O Sudão do Sul. Mulțumesc, domnule președinte. Sudanul de Sud și-a declarat de curând independența. Procesul a fost unul foarte dureros pentru ambele țări. Domnul Tanok a descris foarte bine procesele, conflictele, problemele la frontieră care există acolo și problemele cu vecinii sudanezi la nord. Evident urmărim, suntem martorii unor încălcări repetate ale drepturilor omului, situație destul de des întâlnite sub regimul Bashir. Este una dintre cele mai sărace comunități din lume și în ceea ce privește rata mortalității, condițiile de sănătate, situația alimentară, situația este printre cele mai rele posibile. Situație care este adâncită și mai jos datorită problemelor pe care le au cu vecinii. Sudanul de Sud este o țară independentă. Trebuie să ne întrebăm însă dacă populația acelei țări știe că este o țară independentă terenurile sunt fără valoare, 3 cenți pe hectar este prețul cu care se vând ele în prezent, deși există în Sudanul de Sud resurse naturale. Mă întreb dacă cetățenii știu care este situația și dacă pot să exploateze resursele, având în vedere um, hărțuirile la care sunt supuși de cei din Nord. Acești oameni ar trebui să poată să se bucure de propria țară și de propriile pământuri în Uniunea Europeană avem um, tendința să reacționăm de fiecare dată când există încălcarea drepturilor omului și să încercăm să prevenim aceste situații. Poate ar trebui să ne gândim la un sistem de prevenție, mai ales în ceea ce privește relațiile cu țările unde există încălcări frecvente ale drepturilor omului. Situația este cu atât mai tragică cu cât vorbim de o țară care este de curând independentă, Sudanul de Sud. Această situație nu este valabilă doar pentru Sudanul de Sud, ci pentru întreaga regiune. Și este păcat să vedem că organizațiile europene și americane nu pot face mai mult pentru a ajuta această țară, pentru a crea un cadru în care să se nască stabilitatea dorită. Tot ce putem face Deocamdată este să facem ce ne stă în putință și poate pe viitor să încercăm să avem o abordare preventivă mai degrabă decât reactivă. Mulțumesc, doamna Vergia. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Referendumul de autodeterminare de pe 9 ianuarie și pentru independența Sudanului de Sud ne făcea să ne așteptăm la o liniște în această regiune a lumii. Însă cei care cunosc regiunea știu că nu poate fi așa atâta timp cât problema frontierelor între cele două state nu va fi rezolvate. Un lucru care nu e simplu ținând cont de importanța economică și strategică a acestei zone. Independența este foarte grea în această regiune. Populația civilă este încă o dată cea care plătește pentru ce se întâmplă acolo. Și, în plus, ONG-urile nu au dreptul să intervină. Așa cum a arătat Amnesty International, principalii furnizori de arme ai beligeranților sunt Rusia, Belarus sau Rusia sau Statele Unite și Ucraina. De aceea trebuie să acționăm și în acest sens și să favorizăm acțiunile diplomatice pentru a facilita sarcina emisarilor ONU. Sperăm ca retragerea trupelor care a fost anunțată să fie într-adevăr făcută realitate. Mulțumesc, doamna de Kaiser. Mulțumesc, doamna președinte. Această rezoluție este realmente o rezoluție foarte politică, de fapt, ce se ascunde în spatele ciocnirilor și conflictului actual uh, sunt acele probleme care nu au fost uh, rezolvate în acordul de pace din 2005. S-a spus în acest acord din 2005 că înainte de trecerea la independența Sudului Sudanului trebuie să aibă alege, loc alegeri generale în 2010, după aceea să fie un referendum în Sudul Sudanului. Acesta a avut loc în ianuarie 2011, dar că înainte de asta trebuiau rezolvate și alte probleme. Și nu vorbesc aici de ideea, de ideea împărțirii petrolului, a monede, de, uh, știu eu, uh, drepturile uh, oamenilor proveniți din nord care locuiesc în sud și invers, deci drepturile de cetățenie, cu alte cuvinte, trebuia ca teritoriul, frontierele să fie definite și nimic nu s-a făcut și unul are dreptate. Independența și acceptarea unui stat în sudul Sudanului s-a făcut lăsând uh, la o parte și nerezolvând toate celelalte probleme. Și nu cred că se va putea avansa pe aceste chestiuni fără să se facă un uh, referendum în aceste regiuni, fără să se facă referendum și în regiunea uh, Blue Nile și în uh, Sud Cordofan și dacă nu va exista o presiune a comunității internaționale. Pentru că, sigur, armatele sunt pe teren, armatele în general sunt puțin, sunt greu de controlat și, practic, uh, Sudanul de Sud nici măcar nu are o armată foarte coerentă. Acum, revin la Curtea Penală Internațională și la Bashir. Am cerut ca uh, mandatul împotriva lui Bashir să își producă efectul și Bashir să compară în fața tribunalului. Însă, aici este o chestiune politică a unor lucruri care nu au fost rezolvate la timpul lor. Mulțumesc, doamna Uland, acum. Uh, Domnule președinte, lupta dintre forțele din Sudan și mișcarea de separare uh, populară din Sudan în statul Unite a dus la strămutarea internă a peste 200.000 de oameni. Situația se complică datorită faptului că asistența umanitară uh, nu poate să ajungă acolo, s-a refuzat accesul. Vreau să vă reamintesc că în cel de-al doilea război civil sudanez din 83 până în 2005, se estimează că până la 2,5 milioane de persoane, în mare parte civili, și-au pierdut viața, în primul rând datorită secetei și foametei. Reluarea unei crize umanitare pe o scară atât de largă nu trebuie să, să mai fie permisă. Prin urmare, sunt în totalitate de acord cu solicitarea unei încetări imediate a focului și um, găsirea de negocieri pentru stingerea acestui conflict. De asemenea, trebuie să se permită accesul asistenței umanitare către populațiile afectate din uh, Cordofanul de Sud și Nilul Albastru. Mulțumesc, domnul Preda acum. Că mult, domnule președinte aa cum poate observa oricine vetile bune din uh, sudan sunt foarte rare i asta ne i obligă să uh, luăm poziie în mod repetat. în urmă cu um, câteva săptămâni independena sudanului de sud a fost pusă uh, sub oarecare umbră de violenele din kordofanul de sud care s au petrecut în luna iunie i de abia ce s a încheiat un acord pe opt septembrie uh, în privina regiunii abiey pentru ca între timp uh, uh, o nouă izbucnire de violenă în kordofan i nilul albastru să se producă. situaia pare să semene de aceea cu celebra formulă un pas înainte doi înapoi i din nefericire personajele politice din regiune nu sunt credibile. mă alătur colegilor mei care au cerut

poate rezolva conflictul. Acum care va vorbi în numele Arvoisa puhemies, hyvä komissaari. Avustusjärjestelmä... Mulțumesc, domnule președinte. comisar, organizațiile militare afirmă că mii de persoane au fugit spre Etiopia. Aceasta în cadrul luptei între forțele armate și mișcarea SPLA. În jur de 20.000 de persoane au părăsit țara, sunt pe drum, n-au nimic de mâncat și nu au unde să doarmă iar organizațiile umanitare au cerut Surdanului să pună capăt bombardamentelor și cu toate acestea nimic nu s-a întâmplat. În luna august se spunea că atacurile acestea vor fi considerate ca fiind crime împotriva umanității. Cerem să se facă o analiză a situației actuale și aceasta la nivel internațional. Doamna Esaia, am observat situația din Sudan și am fost acolo înainte de referendumul național și vreau să vă spun că nu mă surprinde accelerarea um, conflictului din Cordofan și din Nilul Albastru. Comunitatea internațională Statele Unite, Uniunea Africană, Uniunea Europeană, care nu au, s-au făcut că nu văd crimele președintelui al-Bashir, au contribuit la impunitatea sa și nu uh, au împiedicat aducerea sa la Haga și cei care au făcut acest lucru trebuie să accepte responsabilitatea care le revine. Au fost pierderi de vieți omenești, a fost o situație îngrozitoare. Majoritatea rezoluțiilor, majoritatea recomandărilor din rezoluția Parlamentului European uh, sunt întemeiate. Dar dați-mi voie să spun că mă îndoiesc că se vor înregistra progrese semnificative în soluționarea acestui conflict. Așa cum a spus doamna de Kaiser, este un conflict politic între Nord și Sud. Dacă vom uh, continua să intervenim cu domnul Tabombeki și alte personalități patetice în cadrul negocierilor, nu vom ajunge prea departe. Mulțumesc, doamna, domnul Pașca acum. Vážená pani komisárka, myslím si, že nikto z tých, ktorí... Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Dacă ai urmărit Uh, comportamentul președintelui Bashir, Bashir în ultima vreme, n-ai cum să ai vreo iluzie în legătură cu posibilitatea de a obține pacea între aceste două țări. Uh, frontiera și statutul acestor provincii, South Kordofan și Blue Nile State, uh, sunt chestiuni extrem de disputate și cele mai recente evenimente din Kordofan și din ABA ne-au arătat că ne-am jucat cu focul, dar și președintele Bashar s-a jucat cu focul și soarta oamenilor care trăiesc acolo, evident, nu e uh, un lucru care să-l preocupe pe el prea mult. Uh, persecuții, arestări, execuții, uh, toate acestea continuă împotriva celor care nu se supun și simpatizanții mișcării populare de eliberare împreună cu Națiunile Unite și cu toate celelalte uh, organizații, trebuie să continue să facă presiuni pentru ca Bashir să-și respecte angajamentele uh, luate prin acordurile internaționale și să lase poporul de, din Sudanul de Sud să trăiască în pace. Doamna Obermeier. Domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. La începutul lunii septembrie, guvernul sudanez a declarat starea de urgență în statul Nilului Albastru, în urma confruntărilor dintre cele două mișcări. 16.000 de persoane au părăsit orașul, aproape întreaga populație a acestui oraș și au plecat către Etiopia. Este important de aceea să se poată coopera în sfârșit cu comunitatea internațională. Această noțiune a drepturilor omului trebuie promovată peste tot și în special în Africa. Trebuie să se pună capăt acestor atacuri și ar trebui să fie urmăriți în justiție, urmărit în justiție domnul Al-Bashir. Pentru că altfel în regiune vor exista în continuare state mai noi sau mai vechi care vor depinde până la urmă de state din est sau din vest. Mulțumesc, domnul Kelly, acum. Amnesty International, și alți reprezentanți au spus că guvernul sudanez uh, îi se permite să comită crime Comunitatea internațională, în special Consiliul de Securitate a ONU, trebuie să se oprească de la a-și întoarce privirea în altă parte și să acționeze. Știm care este situația în prezent. Pe 9 iulie, uh, Sudanul de Sud a devenit cel mai nou stat din lume, dar pacea nu a urmat. Un patriot irlandez a făcut o observație în 21 și a spus uh, frontierele reprezintă zone problematice și el a fost ucis în, într-un război pe zona de frontieră. Faptul că Cordofanul de Sud are 80 din rezervele de petrol ale Sudanului ne spune că miza este foarte mare și va fi dificil de rezolvat. Trebuie totuși să încercăm să se obțină acolo pace, astfel încât oamenii să-și poată continua viața și să se bucure de pământurile lor. Mulțumesc, doamna Senișin, vă rog panie przewodniczący! w kontekście tej rezolucji szczególnie ważne są dwie kwestie sunt două aspecte foarte importante în această uh, chestiune. în primul rând trebuie asigurată protecția populației civile pentru că există bombardamente masive acolo și mii de oameni sunt siliți să-și părăsească casele și să trăiască în condiții teribile. Asta este o crimă împotriva umanității care trebuie oprită Cordofanul de Sud are nevoie de urgență de ajutor umanitar din partea statelor, a ONG-urilor. E nevoie de un dialog cu autoritățile Sudanului pentru uh, a, se poate, pentru a uh, deveni posibilă livrarea de ajutor uh, în aceste zone. 200.000 de persoane, din care 70.000 de femei și copii au nevoie de un ajutor de urgență, deci trebuie să asigurăm mijloacele pentru a da acest ajutor. De asemenea, trebuie să asigurăm prezența observatorilor independenți și respectul drepturilor omului în această zonă. Președintele, mulțumesc. Trecem acum la următorul vorbitor. Vorbim acum despre situația din sudul Sudanului, unde există o populație creștină foarte importantă. Și timp de decenii, suferințele acestei uh, populații au fost uh, foarte mari. Președintele al-Bashir și zbirii săi au uh, realizat un fel de genocid acolo unde moartea, violențele și suferința au invadat regiunea. E inacceptabil ca președintele Turciei Erdogan să spună, așa cum a spus acum câteva săptămâni, că nu există niciun fel de genocid în sudul Sudanului, pentru că cine face astfel de declarații e absolut irresponsabil și nu și are locul în Uniunea Europeană. Parlamentul European ar trebui să apere drepturile populației din sudul Sudanului și ar trebui să ajutăm această tânără țară pentru ca viitorul său să fie asigurat. Mulțumesc, doamna Geringer. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îmi exprim preocuparea referitoare la situația din Nilul Albastru și Cordofanul de Sud, luptele care au început în 1 septembrie între uh, sudanez și forțele mișcării populare sudaneze de eliberare. Aceste forțe s-au dovedit a fi extrem de brutale și rezultatul a fost pierderea multor vieți nevinovate și strămutarea multor oameni. E nevoie urgent de asistență umanitară pentru persoanele afectate de violență. De asemenea, se evidențiază nevoia inițierii unor negocieri între părțile în conflict pentru a ajunge la pace și stabilitate stabilitatea politică este esențială și de aceea trebuie să insistăm asupra sa. Ca membru acestei instituții, insist asupra uh, nevoii de a înceta toate actele de violență și aceste cereri trebuie să vină din partea comunității internaționale, care trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura siguranța cetățenilor sudanezi. Mulțumesc! Doamna Crețu acum

acordul de retragere a trupelor din regiunea abiey mediat zilele trecute la addis abeba de preedintele sud african în numele uniunii africane dă ansa unei soluii panice cu condiia unei implicări internaionale adecvate. mulumesc foarte mult! Mulțumesc. Pan Mulțumesc, domnul vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un conflict foarte grav de lupta guvernului din Nord împotriva celui din Sud și ar trebui să fim foarte atenți la ce se întâmplă cu populația civilă, care nu are acces la alimente, la apă și așa mai departe. Iar situația este și mai gravă pentru că organizațiile care doresc să intervină pentru a ajuta nu pot ajunge până acolo și resursele din țară sunt pe cale de a se epuiza. Comunitatea internațională trebuie să reacționeze cu energie, pentru că populația civilă nu poate lupta singură împotriva bombardamentelor. Persoanele responsabile pentru escaladarea violențelor ar trebui să fie acuzate. Ar trebui să creștem ajutorul nostru pentru a rezolva conflictul. Mulțumesc! Maailman nuorimman valtion Etelä-Sudanin itsenäistyminen Sudanista ei ole tuonut rauhaa. Mulțumesc, domnule președinte. Sudanul de Sud este cea mai nouă țară din lume, dar independența sa nu a dus la uh, pace la frontieră. Am văzut uh, că populația civilă este bombardată, se folosesc minele antipersonal și așa mai departe. Și acest lucru ne demonstrează că președintele al-Bashir nu dorește să găsească o soluție pașnică. Protecția drepturilor omului este o datorie care revine tuturor țărilor, chiar și în cazul conflictelor armate. Din acest motiv,

Doamnă comisar, aveți cuvântul. Before, before I give the floor to you, Mr. Înainte de a da cuvântul domnului Posselt, eh, am să-i dau cuvântul domnului Posselt pentru cartonașul albastru, dacă acceptați. Doar o simplă întrebare pentru domnul Cutaș. Ar trebui să spunem că sudul Sudanului nu mai are nicio șansă, să nu-i mai dăm nicio șansă pe viitor? mulumesc colegului pentru întrebare uh, eu nu am spus aa ceva i în niciun caz nu cred că uh, a reieit aa ceva din discursul meu deci eu sunt pentru a da o ansă sudanului de sud. Doamnă comisar, credeți că putem da o șansă Sudanului de Sud? Da, domnule președinte, sper că facem acest lucru. Stimați membri, mulțumim pentru aceste prezentări referitoare la situația din Cordofanul de Sud și Nilul Albastru și pentru inițierea acestor discuții, chiar dacă în mare ne-am axat pe Sudan. Am menționat și aceste două regiuni. Trebuie să ne asigurăm că aceste regiuni nu sunt uitate. Guvernul Sudanului restricționează accesul umanitar la Cordofanul de Sud și Nilul Albastru. 50.000 de cetățeni au, și-au părăsit domiciliul din Nilul Albatru și 200.000 au fost afectați de situația din Cordofanul de Sud. Este foarte dificil să știm ce se întâmplă acolo și să ajung, asistența să ajungă la populație. Comisara Georgieva acum câteva săptămâni a cerut uh, intensificarea asistenței și accesului pentru ca Națiunile Unite și Europa să-și poată continua activitatea acolo. Și la fel și în cazul statului United. În ciuda acestor preocupări, există asistență care este uh, furnizată în uh, cele două zone și uh, serviciul nostru a contribuit la asta. Există 100 de mii de milioane de euro care sunt alocați acelor regiuni și s-au mai suplimentat cu 40 de milioane din rezerva de ajutor de urgență, care ajută la eforturile de asistență din Cordofanul de Sud și Nilul Albastru. Încărcări grave ale drepturilor omului se produc acolo. Există bombardamente aeriene de către forțele armate sudaneze, răpiri uh, ale forțelor de securitate, arestări și detenții arbitrare acestea sunt uh, niște rapoarte foarte îngrijorătoare, niște informații foarte îngrijorătoare. Am aflat că există și uh, Uh, crime în masă, locuințele sunt distruse, forța este folosită disproporționat și nu se face nicio diferențiere între obiectivele civile și militare. Uneori oamenii sunt ținte doar datorită afilierilor etnice. Încercăm să, uh, ducem, să ajungem la o soluție am cerut părților să încerce să caute o soluție pacifistă. Reprezentantul uh, special al Statelor Unite a solicitat multor interlocutori din Cartun să transmită mesajul. De asemenea, ne coordonăm cu parteneri cheie, cum ar fi Națiunile Unite, Uniunea Africană și Statele Unite, pentru a avea o abordare unitară. Președinții Mbeki și Miles fac de asemenea eforturi în acest sens stabilitatea din regiune este uh, foarte importantă pentru a, avea, pentru a asigura relații bune între cele două state. Dar nici securitatea, nici stabilitatea nu pot fi realizate dacă nu se respectă drepturile omului și principiile democrației. Mulțumesc! Mulțumim, doamna comisar! Discuțiile referitoare la Sudan se încheie aici. Votul va avea loc după ce uh, terminăm și ultimul punct de pe ordinea de zi și anume situația din Eritrea și